Urez bun venit tuturor colegilor, uh, invitațiilor, vizitatorilor. O să începem uh, cu președinta doamna Garcia Perez. O să ni se alăture. E o adere comună între Comisia de Femei și Comisia noastră. Vă rog să mă scuzați, dar trebuie totuși să începem acum, puțin mai devreme. Cu permisiunea dumneavoastră, așadar, o să trecem la observațiile introductive. E vorba de spiritul extrem de important pentru uh, uh, liber și fem de a pune capăt uh, violenței împotriva femeilor, de aderarea Uniunii Europene la Convenția de la Istanbul de prevenire și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Bun venit așadar membrelor de la Comisia pentru Femei, după cum am spus la această audiere comună. Doamna Garcia Perez o să apară în câteva momente și va coprezida această audiere Bun venit tuturor și salut cooperarea între cele două comisii. Nu pentru prima dată că am cooperat între cele două comisii. Am mai colaborat la legislație în trecut și cu mare succes. A fost o procedură bună, a asigurat o instrumentare a proceselor legislative de statut puternic la Parlament, mai ales la chestiuni transfrontaliere de violență împotriva femeilor și sperăm că și audierea de astăzi va reflecta această bună cooperare între comisii. Acum e acest subiect important al aderării Uniunii Europene la Comisia de la Istanbul pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor, ceea ce <clears throat> ne împrospătează abordarea subiectului. Mă bucur că a venit și doamna copreședintă voi continua introducerea și o să dau cuvântul în câteva momente. Și adar, dragi colegi și colegi, în Europeană trebuie să facă mai multe în acest domeniu. Iar noi la LIBE vrem să ne jucăm rolul de plin în acest proces. Tot ce se poate face pentru a um, combate încălcarea drepturilor fundamentale, a violenței împotriva femeilor lumina negocierilor de aderare Uniunii Europene, comisiile noastre lucrează la un raport intermediar comun și astăzi vom avea șansa să ascultăm ce au de spus experții, reprezentanții instituțiilor care negociază aderarea pentru a înțelege mai bine care este miza pentru Uniune. Acum se dau cuvântul doamnei Garcia Perescu, președinta, care va face introducerea din partea Comisiei pentru Femei. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule More, stimați uh, membri, stimate membri ale Comisiei pentru Femei și Libe. Mă bucur să fiu astăzi la prima reuniune comună acestui dosar dedicat al aderării Uniunii Europene la Convenția de la Istanbul. După cum știți, violența bazată pe gen este în centrul activității Comisiei pentru Femei și am solicitat această aderare de mult timp. Between our committees has always been a... Cooperarea noastră și cu Consiliul a fost excelentă. În momentul în care s-a adoptat raportul Barbanova, un raport din proprie inițiativă, Iată de ce sunt convinsă că raportoarele vor face din nou o treabă excelentă. Nu vreau să mă lungesc cu urma. Cu acordul dumneavoastră aș vrea să dau imediat cuvântul primului vorbitor. Prima vorbitoare, de fapt, doamna Dubracna Simonovic. Poate că e cam pocez numele, spune vorbitoarea. Raportoare specială la ONU în ce privește violența împotriva femei. Doamna Simonovic a fost desemnată ca raportoare specială privind violența împotriva femeilor, cauze și consecințe în iunie 2015 de către Consiliul ONU pentru Drepturile Omului. Stimată doamnă, aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc. Aș vrea să încep prin a mulțumi comisiilor parlamentare libe și pentru femei pentru că m-au invitat să particip la această mini-audiere privind aderarea la Uni Uniunea Europeană la comisia de la Istanbul fiind prima raportare specială la ONU legată de subiectul combaterii violenței, venind dintr-o țară care adera recent, Croația, mă simt onorată să mă ocup de acest domeniu al activismului împotriva violenței împotriva femeilor, să contribui la dezbaterea privind aderarea Uniunii Europene la Convenția de la Istanbul din propria experiență. Mandatul raportorului special începește violența motiva femeilor a fost stabilit în 1994 cu scopul de a integra violența pentru femeilor în agenda de drepturile omului de la ONU. Din acel moment până în prezent am parcurs un drum îndelungat. Acum violența împotriva femeilor s-a acceptat și s-a definit ca o încălcare a drepturilor omului, ca formă de discriminare împotriva femeilor și a fost pe deplin integrată la ONU în agenda pentru drepturile omului și recent în 2000 a 13 în agenda pentru dezvoltarea durabilă în orizontului 2030. Acest mandat oferă rapoarte tematice, recomandări specifice pe țară, acțiuni necesare pentru a combate violența împotriva femeilor, cauzele și consecințele la nivel internațional, național și regional. <clears throat> Operează în cadrul legal oferit de instrumente globale, cum ar fi Convenția SIDEL și instrumente regionale, cum ar fi Convenția de la Istanbul. și recomand ratificarea și cooperarea de plină și implementarea. Astăzi, în această calitate, ca raportoare specială ONU ce privește violența împotriva femeilor, aș vrea să exprim părerea că aderarea Uniunii Europene la Comisia de la Istanbul va transmite un semnal uh, politic uh, puternic cum că această violență împotriva femeilor trebuie eradicată din Uniunea Europeană, din toate statele membre. Sunt convinsă că Chiar și această discuție privind aderarea la Convenția de la Istanbul, ca atare va accelera ratificarea de către statele membre care încă n-au făcut-o și de către alte state care nu sunt membre ale Uniunii Europene. E și un precedent important în ce privește acceptarea acestui instrument și anume Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități și rolul Parlamentului European în ce privește implementarea uh, observațiilor uh, de încheiere ale Comitetului CRPD. Vreau să subliniez aici că toate statele membre ale Uniunii Europene, ca parte la Convenția C2 ONU, această convenție și convenția de la Istanbul sunt pe deplin compatibile, se completează reciproc. În calitatea anterioară am avut privilegiul să contribui la elaborarea ambelor instrumente. Fiind timp de 12 ani membră și președinte la Comisia CEDO, am uh, contribuit la interpretarea progresivă. Pe plan regional, la uh, Task Force-ul Consiliului Europei, care a propus adoptarea Convenției Europene cu privire la eliminarea violenței împotriva femeilor și ulterior, am avut și ocazia să prezidez comitetul ad hoc care a elaborat Convenția de la Istanbul din 2008 până 2010. Menționez asta pentru a sublinia faptul că CEDO se acoperă toate formele de discriminare împotriva femeilor, inclusiv violența împotriva femeilor, în timp ce Convenția de la Istanbul se ocupă concret de violența împotriva femeilor ca încălcarea drepturilor omului sau discriminare împotriva femeilor și ca atare contribuie la eliminarea altor forme de discriminare împotriva femeilor. În consecință, ratificarea Convenției de la Istanbul de către Uniunea Europeană va fi un pas înainte în combaterea violenței împotriva femeilor, dar și în realizarea egalității de gen. Permiteți-mi să menționez că și cu ocazia Zilei Internaționale de Eliminare a Violenței împotriva femeilor am mis o declarație comună cu toate celelalte mecanisme globale și regionale de monitorizare care se ocupă de drepturile femeilor și violența împotriva femeilor, declarație disponibilă undeva în sală sau pe pagina mea de internet. <clears throat> Deci e vorba de aspecte practice ale implementării Convenției de Istanbul. În această declarație am subliniat care sunt probleme actuale legate de violența împotriva femeilor și cerem tuturor statelor să se concentreze pe prevenție, protecție și uh, punerea sub urmărire a făptașilor. Pentru discuția de azi vreau să mă concentrez pe o parte a acelei declarații care cere tuturor statelor să vizeze, să incorporeze, să implementeze tratate globale și regionale privind drepturile femeilor și violența împotriva femeilor și în acest context Convenția SIDO și uh, protocolul opțional și Convenția de la Istanbul. După cum s-a subliniat în observațiile de încheiere de la Comitetul SIDO, la care toate statele membre uh, ale Uniunii Europene raportează regulat, ca și recomandările raportului special uh, după vizite în țările membre ale Uniunii Europene, există o discrepanță mare în incorporarea și implementarea de standarde internaționale acceptate. Din acest motiv, ratificarea de către Uniunea Europeană a Convenției de Istanbul în paralel cu statele membre va realiza această legătură problematică și importantă între adoptarea legislației și acceptarea ei pe plan național și va asigura o incorporare și implementare solidă a Comisiei de la Istanbul, ceea ce în ultimă instanță va duce la o protecție mai puternică a femeilor și fetelor în întreaga Uniune Europeană, în statele membre. Permiteți-mi în încheiere să menționez pe scurt uh, inițiativa noastră în derulare legată de femicid. Anul trecut, cu ocazia zilei de eliminare a violenței, am făcut un apel la toate statele membre ONU să înființeze un organism de urmărire a uciderilor de femei, al așa ziselor femicide. Toate organismele de monitorizare globală și regională au sprijinit inițiativa și am cerut tuturor statelor să culeagă și să publice în ziua respectivă date oficiale cu privire la femicide defalcate pe vârstă, etnicitatea victimelor, sexul făptașului și cel mai important să arate legătura dintre făptaș și victimă. Informații legate de punerea sub acuzare, pedepsirea făptașilor să fie culese și publicate. În plus, mecanismele la nivel național ar trebui să analizeze fiecare caz de femicid, pentru că nu e vorba doar de cifre, pentru că sunt femei adevărate, fiecare cu poveste e victime ale acestei forme extreme de violență împotriva lor a copiilor de către partenerii sau membrii de familie. O să de analiza fiecărui caz și numărul total de cazuri ne arată care sunt lacunele pe plan uh, internațional, sisteme de prevenție, protecție, ce mai trebuie făcut pentru a preveni o astfel de violență. În octombrie anul curent am prezentat raportul la adunarea generală ONU cu modalități legate de <clears throat> înființarea acestui observator internațional Femicide Watch. Recent am vizitat Argentina și am uh, aflat că ombudsmanul din Argentina a dat deja curs aceste recomandări și a înființat un observator privind uciderile de femei și uh, ca urmare a mișcării în Ionamenus, care transmite mesajul puternic niciun în plus. Vreau să menționez și ombudsmanul din Georgia, care a dat curs inițiativei și numeroase ONG-uri din diverse state care culeg date cu privire la femicide, dar aspectul esențial e că avem nevoie de date oficiale și de analizarea acestor date. Trebuie să utilizăm datele și cazurile ca instrumente de prevenire a acestei violențe. Și aș vrea să vă întreb câte state membre ale Uniunii Europene au date oficiale cu privire la femicide sau ucideri de femei legate de gen. Sper că anul viitor, pe vremea asta, toate statele membre ale UE vor avea date cu privire la femicide, vor înființa un astfel de observator Femicide Watch care să se ocupe și de prevenire. încheiere o să spun că ratificarea de către Uniunea Europeană, ca și de către statele membre a Convenției de la Istanbul, va sprijini și va da realitate dreptului fiecarei femei și fete să trăiască fără violență în Uniunea Europeană în timp ce Parlamentul și parlamentarii europeni vor juca un rol puternic în a asigura aceste drepturi. Mulțumesc. Very much, Mulțumim, doamnă Simonovici. Acum Tina Stona, de la Direcția Generală a Comisiei Europene pentru Justiție, Consumatori și Egalitate de Gen. Data trecută când am întâlnit, tocmai și-a preluat funcția și uh, știam că e convinsă să promovezi egalitatea de gen. E un domeniu complicat uh, um, și vrem să vedem ce părere aveți despre aderarea la Convenția de la Istanbul. Mulțumesc, uh, distinși președinți, doamnelor și domnilor deputați. Mai întâi aș vrea să mulțumesc Parlamentului European pentru sprijinul pentru propunerea Comisiei legată de aderarea Uniunii Europene la Convenția de la Istanbul, care a fost reafirmată săptămâna trecută la plenara din Strasburg. Știm cu toții că violența împotriva femeilor e un flagel uh, care durează de mult timp, care amenință demnitatea femeii fiecare zi. E nevoie de acțiuni și e nevoie urgente de acțiuni. Situația la nivelul Uniunii Europene, reflectată în ancheta Agenției Drepturilor Fundamentale din 2014, ne-a dat niște cifre șocante și îngrijorătoare. O treime dintre femei au trăit violență fizică, sexuală sau de ambele categorii. 55% au spus că au uh, suferit hărțuire sexuală de la vârsta de 15 ani. Și desigur, cât timp cât acest gen de problemă persistă, o parte majoră a populației va rămâne exclusă de la o participare de plină viața economică și socială, ceea ce desigur dăunează societății în ansamblu. Eurobarometrul cu privire la violența bazată pe gen publicat săptămâna trecută arată că în continuare mai sunt multe de făcut pentru a sensibiliza, pentru a schimba percepțiile și a nu se mai accepta o astfel de formă de violență. Deci noi propunem aderarea Uniunii la Convenție în contextul politicii solide existente și a cadrului legislativ pentru a gestiona acest cadru politic, pentru a asigura o interpretare uniformă a acquis afectat și, în al treilea rând, să dăm curs angajamentelor internaționale, să mărim vizibilitatea și impactul în forumuri internaționale. De când a propus uh, Comisia în luna martie ca Uniunea Europeană să adere la Convenția de la Istanbul, a depus toate eforturile pentru o discuție constructivă care e în derulare la Consiliu pentru a ajunge la un acord politic în legătură cu proiectul de decizie a Consiliului de semnare și încheiere a Convenției. După cum a subliniat săptămâna trecută <clears throat> președinția slovacă la plena din Strasburg, discuțiile de la Consiliu au progresat și salut uh, nivelul ridicat de ambiție al președinției să ajungă la un acord în ce privește momentul în care să se semneze încă în mandatul acestei președinții. După cum s-a spus săptămâna trecută din partea președinției, există aspecte legale dificile care continuă să există în ce privește domeniul de aplicare, ele trebuie rezolvate. Ne confruntăm cu o convenție care include competența exclusivă a Uniunii Europene, competența partajată, dar și competența exclusivă a statelor membre și în special în domeniul dreptului penal material. Deci, atât statele membre cât și Uniunea Europeană trebuie să adere la Convenție nu doar din motive legale, ci și pentru a realiza scopul final de a schimba lucrurile în bine pentru femei în întreaga Uniune Europeană. Părțile din Convenție la care va adera Uniunea Europeană vor deveni parte din ordinea de drept a Uniunii, cerând instituțiilor și statelor membre să le respecte. Deci, regulile existente vor trebui interpretate în lumina Convenției ceea ce va cere o perspectivă de gen dedicată în implementarea, de exemplu, a directivei drepturilor victimelor. Convenția și această directivă corespund în ce privește furnizarea de servicii de sprijin, dar în unele domenii convenția e mai pragmatică și mai concretă. De exemplu, atunci când le obligă să se înființeze uh, hotline-uri gratuite non-stop, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. În ce privește statutul femeilor migrante, un aspect important pentru a asigura că victimele de fapt îndrăznesc să părăsească un partener violent, convenția va obliga o examinare sistematică a violenței drept element sau criteriu în situații deosebit de dificile, pentru ca femeile să obțină statut de reședință separate de <clears throat> soțul sau partenerul violent. Convenția de la Istanbul va putea să modeleze interpretarea condițiilor de primire și aceste efecte vor avea un impact asupra statelor membre care încă n-au ratificat convenția, dar care trebuie să respecte regulile respective. Deci, depunem eforturi intense pentru a se ajunge la un acord în legătură cu un angajament semnificativ al Uniunii Europene la Convenție exprimat prin semnarea sau prin decizia de semnare. Deci apelul dumneavoastră de aderare este sprijinită de o coaliție largă de membri la plenarea de săptămâna trecută e foarte importantă și a venit la momentul potrivit. Comisia va continua să implice Parlamentul în toate etapele acestei proceduri. În plus, după încheierea Convenției de către Uniunea Europeană, regulile Convenției legate de implicarea Parlamentului Naționale se vor aplica și Parlamentul European în ce privește monitorizarea performanței Uniunii în baza Convenției. După cum s-a anunțat deja de către doamna comisar Jurova la Strasbourg săptămâna trecută, Comisia a lansat un an de acțiuni concentrate de combatere a violenței împotriva femeilor pentru a atrage atenția pe mai departe la convenții la nivelul Uniunii și pentru a determina progrese suplimentare. Și vreau să subliniez că nu e vorba doar de o campanie de sensibilizare. Ne propunem să sprijinim și să angajăm toți factorii implicați, inclusiv state membre, profesioniști, ONG-uri, în combaterea acestei probleme. Acțiunile concentrate includ inițiative din part de la nivel de bază, la nivelul Uniunii Europene, la vârf. Această abordare descentralizată și efort colectiv vor oferi uh, acea plus valoare europeană clară, consolidând eforturile locale, regionale și naționale. Și această activitate merge mână în mână cu eforturile continue de monitorizare și, când e necesar, și de executare, de implementare a legislației europene care consolidează sprijinul pentru victime ale violenței bazate pe gen și protecția acestor victime. Comisarii cooperează strâns pentru a elabora politici și legislație în portofoliile de resort care țin cont în mod adecvat de această problemă de violență. Vreau să subliniez în special că situația femeilor și a fetelor în această criză în derularea migrației cere o atenție deosebită din partea noastră. Propunerile recente cu privire la revizuirea sistemului european de azil recunosc pertinența acestei convenții și includ obligații pentru o abordare receptivă la gen. În mod asemănător, planul de acțiune privind genul Uniunii Europene pentru dimensiunea externă include acțiuni concrete de combatere a violenței, cum ar fi mutilarea feminină genitală în afara granițelor Uniunii Europene. În încheiere, așadar, Comisia mulțumește din nou Parlamentului pentru sprijinul neprecupețit pentru eforturile Comisiei de a combate violența împotriva femeilor și Rămânem angajați pentru dialogul intens și constructiv în legătură cu toate aspectele acestui efort comun. Mulțumesc! Thank you, Mrs. Astola. Now I will... Mulțumesc foarte mult, doamne Astola. Am să-l prezint acum pe următorul vorbitor, domnul Filcic președinte al grupului de lucru pentru drepturile omului, drepturi fundamentale și drepturile cetățenilor din partea președinției slovace. Domnule Filcic, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Stimați membri ai Comisiei, doamnelor și domnilor, mă bucur foarte mult să fiu astăzi la Comisia dumneavoastră, alături de doamna Corața Vild. Vorbesc în calitate de președinte al grupului de lucru din cadrul Consiliului pentru aderarea la, la Convenția de la Istanbul. Există două propuneri în discuție la, concluzii, la Consiliu pentru aderarea la Convenția de la Istanbul. Președinția olandeză a făcut multe eforturi pentru ca lucrurile să înainteze până în iulie, când Slovacia a preluat președinția. La Comisia FEM am discutat de la bun început despre diferențierea competențelor și despre domeniul de aplicare al Convenției după aderare. Sunt două chestiuni strâns legate. Președinția a trimis un document de lucru statelor membre pentru a adresa câteva îngrijorări indicate de statele membre și pentru a vedea exact care este poziția delegației din fiecare stat membru. În septembrie am solicitat serviciului juridic să redacteze și un aviz oficial în ceea ce privește competențele exclusive ale Uniunii în cadrul Convenției de la Istanbul. Avizul a fost publicat în noiembrie și la ședința, de la ședința din noiembrie am uh, încercat din răsputeri să convingem statele membre să semneze fiecare convenție. Pregătim ultima reuniune care va avea loc în zilele de joi și vineri, unde vom discuta propunerile noastre. Așadar, așteptăm să primim pozițiile statelor membre. Inițial, voiam să avem convenția semnată până la sfârșitul președinției noastre, dar se pare că am fost prea optimiști. Trebuie să arătăm că Uniunea Europeană are voința politică de a schimba lucrurile în ceea ce privește violența împotriva femeilor. Vă mulțumesc, domnul președinte, vă mulțumesc, domnule Fielcic. Înainte să dau cuvântul raportorilor um, Anna Maria, if you want to come to the to the top, thanks. While you're doing that, could I welcome 50 young visitors from În timp ce dau cuvântul raportorilor, aș vrea să îi salut pe cei 50 de tineri din Suedia care au venit aici la invitația doamnei Corața Bild. Okay, so colleagues, um, so the final part of the uh, hearing this... Așadar, stimați colegi, ultima parte a audierii de astăzi le dă cuvântul doamnelor raportoare, doamna Corața Bilt și doamna Revodalon Bonfoy. Întâi, doamna Corața Bilt, fiecare raportor va avea 5 minute la dispoziție pentru a putea avea după aceea și intervenții din partea membrilor și poate dacă avem timp la sfârșit le dăm din nou cuvântul vorbitorilor. Așadar, mă bucur să le introduc pe cele două raportoare. Întâi, doamna Corața Belt. Mulțumesc foarte mult, mă bucur foarte mult să am aici reprezentanți din partea președinției slovace și și din partea Națiunilor Unite, pentru că e foarte important ca toate instituțiile să-și dea mâna în această inițiativă. Ultima rezoluție pe care am inițiat-o a fost o astfel de rezoluție la care au participat foarte mulți eurodeputați. E un semn bun și sper că și Comisia l-a luat ca atare. E un semn bun că putem să mergem înainte în ceea ce privește aderarea unii la Convenția de la Istanbul. Sunt încă 14 state membre care nu au ratificat Convenția. Îmi pare rău să spun că nici Slovacia nu a semnat încă. Despre ce vorbim? Tiziana. Tiziana este o tânără femeie care s-a sinucis pentru că fotografii cu ea în posturi sexuale foarte intime au început să circule pe rețelele sociale, pe internet. A încercat să facă să dispară aceste fotografii, dar nu a reușit. O altă tânără femeie a fost violată în toaleta unui club. Era foarte beată. Iarăși, de la locul faptei au apărut foarte multe fotografii care au circulat pe internet și ea s-a sinucis pentru că n-a putut suporta gândul. Și auzim atât de multe povești de genul acesta. Fiecare poveste este o viață, o viață curmată și implică multă suferință. În rețelele sociale vedem un fenomen global, un fel de pandemie, care contribuie la faptul că acasă la ele femeile încă sunt bătute pe 25 noiembrie a fost ziua combaterii violenței împotriva femeilor și în acea zi o femeie a fost um, omorâtă de soțul ei în fața celor doi copii. În locurile publice avem femei care se sunt amenințate atunci când merg la bazinele de not, pentru că pot fi violate la toaletă, le e frică să meargă la festivalul de muzică, pentru că și acolo ar putea fi violat în orice moment. Violența împotriva femeii nu este o chestiune privată, este o infracțiune extrem de gravă și este foarte răspândită. Am vizitat adăposturi în Grecia, adăposturi foarte bine organizate, finanțate de Uniunea Europeană. Am vizitat alte adăposturi în Suedia. Aș vrea să solicit societatea civilă și organizațiile din societatea civilă care ajută aceste fete și femei care au fost nevoite să-și părăsească casa. Ele trebuie ajutate pentru a-și recupera demnitatea și pentru a se întoarce la o viață demnă și normală a venit momentul să spunem nu misoginismului, să construim o cultură bazată pe respect față de femei și fete, să combatem stereotipurile. Religia nu poate să fie un pretext pentru a discrimina împotriva femeilor. Violența împotriva femeilor trebuie combătută și în cazul migranților. Trebuie să le spunem migranților că trebuie să respecte legile noastre, dar vreau să vă spun că am fost extrem de indignată când săptămâna trecută la plenară unii dintre colegii noștri de extremă dreaptă au redus toată această problemă a violenței împotriva femeilor care a fost perpetuată de bărbații albi de zeci și sute de ani în Europa, au redus-o la contextul um, taberelor pentru refugiați. Nu se poate pune problema așa. Săptămâna trecută foarte mulți eurodeputați au votat împotrivă sau s-au abținut în privința documentului care susține protejarea femeilor împotriva violențelor. Și mă refer aici la grupurile de extremă dreaptă, dar din păcate și la democrații din Suedia, îmi pare rău să o spun. Haideți să spunem lucrurilor pe nume. E vorba de foarte multă ideologie. Vă reamintesc tuturor, Convenția de la Istanbul nu înseamnă că Uniunea impune ceva statelor membre. E vorba de o convenție a Consiliului Europei. Este primul act legislativ internațional care face din violența împotriva femeilor o infracțiune și acest document este subminat de grupurile de extremă dreaptă sub pretextul ideologiei. E un document care a fost redactat de grupul de lucru al Consiliului Europei ce lucrează pentru combaterea violențelor împotriva femeii. Ei au analizat uh, situația de la un stat membru la celălalt cu foarte multă atenție pentru a vedea de ce statele care nu au semnat încă nu au făcut-o și încercând să stabilim un dialog permanent cu statele membre. Înțeleg că sunt probleme, poate cu interpretarea textului convenției în ceea ce privește compensațiile, în ceea ce privește chestiunea reședinței, care s-a menționat deja, în ceea ce privește termenul de prescriere. Dar haideți să vorbim deschis despre rezervele pe care le aveți. Nu vă ascundeți. Veniți și spuneți aici ce îngrijorări aveți. Dar mi-e foarte greu să înțeleg această opoziție ideologică. Să vedem ce spune convenția. Am să citesc textul. Gen, gen înseamnă că toate activitățile și atribuțiile din societate sunt aceleași pentru bărbați și femei. Unii consideră că e o definiție greșită, care deschide drumul către acțiuni anticreștine, antifamilie, anticatolice. Mie mi se pare că e vorba de o interpretare abuzivă, că încă o dată pentru a discrimina împotriva comunității LGBTI. Deci, încă o dată, dacă aveți probleme, dacă vă opuneți textului, spuneți-ne de ce. Suntem deschiși la orice fel de dezbatere, dar trebuie să facem ceva împotriva violenței. E vorba de violență. Sau poate că e mai important să înțelegem de unde această interpretare ideologică. La plenarea de săptămâna trecută eu am înțeles lucrurile foarte bine. Vă spun încă o dată ce spune convenția, Violența de gen înseamnă că violența este îndreptată direct împotriva unei femei pentru că ea este femeie. Și asta afectează femeile în mod disproporționat față de bărbați. Despre ce vorbim? Despre bărbați care atacă femei pentru că sunt geloși, pentru că vor să se răzbune, pentru că sunt frustrați, pentru că sunt beți. Vorbim despre bărbați care nu pot accepta ideea unei femei puternice, moderne, independente, care face propriile alegeri sau care decide să-l părăsească. Despre asta vorbim. Haideți să ne unim forțele, facem apel la statele membre să semneze documentul, să pună în aplicare directiva împotriva traficului de persoane, directiva privind protecția victimelor, uh, să ratifice Convenția de la Istanbul și să accelereze aderarea Uniunii la această convenție. În final, aș vrea să spun că noi, de la PPE, împreună cu doamna Matera, care este raportor la Comisia Libe, vom continua să luptăm pentru ca violența împotriva femeilor să nu mai fie tolerată. Domnul președinte, vă mulțumesc și eu foarte mult, doamna raportor. Thank you. And the co-rapporteur on the file is Christine Revo Dallon Bonifoy. Christine. Merci, Président, et merci aussi, Madame la Présidente. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc, doamna președinte. Mă bucur și eu foarte mult că cele două comisii pe care le reprezentăm lucrează împreună pentru a pune capăt acestei situații. Sunt onorată și foarte fericită să văd că și Consiliul, și Comisia, și Națiunile Unite, toate instituțiile și-au dat mâna pentru a lupta împreună, pentru a eradica pentru a eradica atacurile împotriva femeilor. Știți foarte bine, toți cei prezenți aici, că nu e vorba de ce facem astăzi, e vorba de o luptă de zi cu zi și toată lumea este implicată, nu numai fetele și femeile. E foarte important ca și bărbații și băieții să se implice în această luptă pentru a schimba mentalitatea în ceea ce privește rolul femeii în societate. Aceste violențe, aceste atacuri sunt un semn al inegalităților structurale dintre bărbați și femei și un semn al discriminării la care sunt sepus, supuse femeile. Unii consideră că o femeie poate fi agresată fizic, sexual sau psihic, fără ca asta să fie neapărat o infracțiune. E ceva normal, pentru că până la urmă și-a căutat-o, e femeie. Sunt atitudini inacceptabile, care nu și-au locul în Europa de astăzi. Rezultatul este că foarte multe femei care sunt victime nu se duc să denunțe ce s-a întâmplat la poliție, pentru că sunt traumatizate și pentru că se tem de consecințe. Responsabilii, atacatorii, în general nu sunt anchetați. Pentru că dacă vă uitați, cazurile oficiale de violență împotriva femeilor sunt poate puține. Sunt femei care sunt discriminate pentru că au o dizabilitate, pentru că au anumită origine, pentru că au anumită orientare sexuală, pentru că sunt refugiate, pentru că solicită o zil. Și mulțumesc colegei noastre, Rene Bol, pentru raportul uh, pe care l-a prezentat în primăvară în această chestiune. Sunt foarte multe atacuri împotriva femeilor care trebuie rezolvate de urgență. Uniunea Europeană are foarte multă răspundere pentru ca femeile să se bucure de aceleași drepturi ca bărbații. E un angajament pe care trebuie să ne luăm din nou, dat fiind că vedem statistici îngrijorătoare care ne arată că violențele împotriva femeilor cresc în anumite state membre. Lupta noastră nu poate să aibă rezultate fără o abordare globală pentru a asigura protecția victimelor pentru a-i ancheta pe cei responsabili. Trebuie să oferim și soluții juridice complete, dar și în alte domenii, cum ar fi politica socială, învățământul, sănătatea sau cultura. În acest cadru generalizat, autoritățile la nivel național, asociațiile, ONG-urile, sau organizațiile locale și regionale trebuie toate să lucreze împreună. Este abordarea ce se află în centrul Convenției de la Istanbul, o convenție care acoperă foarte multe planuri, precum măsurile de prevenție, lupta împotriva discriminării, măsurile juridice, protecția victimelor, protecția specifică acordată copiilor, dar și refugiaților și solicitanților de azil. E foarte important ca toate statele membre să ratifice acest document internațional atât de ambițios în ceea ce privește lupta împotriva violențelor împotriva femeilor. Documentul Uniunea Europeană trebuie să adere la acest document fără niciun fel de rezerve, pentru că Uniunea Europeană are competențe în foarte multe domenii ce fac obiectul Convenției. Parlamentul European, în majoritatea sa, trebuie să voteze. Uh, așa cum a spus uh, doamna raportor, extrema dreaptă nu a votat pentru, a votat împotrivă. Și știți ce spune Marine Le Pen în campania pentru alegerile din Franța? Spune că ea apără drepturile femeilor. Trebuie să ratificăm cât mai repede această convenție, pentru că ea asigură cadrul juridic de care avem nevoie pentru a combate violența împotriva femeilor. Lupta împotriva violenței și apărarea drepturilor femeii în general nu poate fi lăsată în seama statelor. La nivel național, Uniunea Europeană trebuie să coordoneze aceste acțiuni. Uniunea Europeană poate să facă statistici comparabile care să arate ce se întâmplă acum în statele membre. Egalitatea între femei și bărbați și respectul pentru statul de drept sunt printre principiile fundamentale ce stau la baza acestei convenții. Pentru a ne asigura că aceste principii nu se transformă în cuvinte goale, trebuie să veghem ca ele să, fuse, să fie puse în aplicare. Este un document prioritar Trebuie să demonstrăm că dacă Uniunea Europeană aderă la această convenție, lucrurile vor fi foarte diferite. Convenția trebuie să fie pusă în aplicare cât mai curând în statele membre și Parlamentul are un rol important. Ratificarea e una, apoi urmează punerea în aplicare. Pentru asta ne trebuie resurse adecvate și suficiente, dar și voință politică. Dincolo de asta, suntem convinși că o directivă europeană în această chestiune va fi pasul următor, o directivă care să transpună Convenția de la Istanbul la nivel european pentru a putea controla mai bine punerea în aplicare a Convenției la nivelul statelor membre. Aderarea Uniunii la Convenția de la Istanbul va contribui la obținerea unor drepturi egale între bărbați și femei. Nu ne putem permite să fim inactivi. Trebuie să traducem angajamentul nostru politic în acțiuni concrete în această luptă de zi cu zi. Mulțumesc Comisiei Europene pentru angajamentul său foarte clar și eficient. Mulțumesc și Consiliului pentru eforturile făcute și sper că foarte curând Consiliul va susține uh, semnarea Convenției de către Uniunea Europeană. Mulțumesc! Muchas gracias, señora Como ustedes saben... Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, doamna Bonfoy. După cum știți, trebuie să încheiem audierea la 12.30. Interpreții ne-au mai dat 10 minute. Le mulțumesc uh, pentru asta. Vom avea o scurtă rundă de întrebări, un minut pentru fiecare vorbitor ținând seama de faptul că în acest fel toți cei care au cerut să ia cuvântul vor putea. Doamna Vesera, mai întâi. Da. Mulțumesc foarte mult. Nu avem foarte mult timp, după cum ați spus, și un subiect extrem de important. Vorbim despre ratificarea Convenției pe care deja multe state membre au ratificat-o. Propun să extindem dezbaterea și să continuăm după pauza de prânz, să nu scurtăm această dezbatere. Trebuie să avem uh, oarecare proporționalitate. Un minut e foarte puțin. E imposibil să continuăm la ora 3 pentru că ambele comisii au alte ordini de zi și alt program la ora 3. Nu vom fi aici, noi vom continua în sala noastră, Comisia Libă va continua aici cu o ordine de zi diferită. Deci, cum spuneam, o să folosim aceste 10 minute pe care le avem pentru întrebări de un minut. Știm cât de important e acest subiect, Vom putea organiza și mai multe audieri de acest tip, dar astăzi trebuie să respectăm uh, timpul pe care îl avem disponibil. Doamna Besera, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur să văd interesul manifestat față de această dezbatere uh, la doi ani după ce a intrat în vigoare. Este fabulos să vedem că aici în Parlament uh, atât membrii Parlamentului, Parlamentului European cât și ai Comisiei sunt atât de implicați și există o mișcare cheie de care avem nevoie și anume să semnăm această convenție ca să avem o ratificare completă în toată Uniunea. Vreau să felicit pe cei doi coraportori pentru un caos. Vreau doar să vă reamintesc că această convenție de la Istanbul, dincolo de principala egalitate și anume că este juridic obligatorie și că e, pre, importanța este faptul că uh, protejează. Mulțumesc, doamna Scripa, un minut. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest uh, Uh, discurs. Am, uh, cred că uh, Parlamentul trebuie să opună violențe în toate formele sale. Vă mulțumesc pentru că ați identificat câteva dintre ele. Gen, mutilarea genitală, violența bazată pe gen și mai departe sunt absolut oribile. Dar, din nefericire, trebuie să spun că uh, discursurile sunt, uh, dumneavoastră sunt uh, ideologice, sunt încărcate de ideologie, deci explicăm anumite avem argumente ne echilibrate și această convenție a făcut prea, prea puțin ca să ajute țări care suferă, în care femeile suferă, cum ar fi Turcia. Pune femeile să lupte unele cu altele și asta e un dictat de la Bruxelles care nu creează decât noi argumente juridice și nu e doar un argument, sunt 14 țări împotriva ei, știți acest lucru foarte bine, deci uh, ar trebui mai degrabă să mergem uh, spre, în direcția unei uh, convenții alternative pe care să o putem uh, ratifica. Întrebarea mea este de ce Slovacia, președinția UE, președinta UE, face presiuni ca să se ratifice atât de repede această convenție care este în contradicție cu declarația de suveranitate a statelor membre pe probleme culturale și etice, declarație care a fost făcută în 20 ianuarie 2002. De ce ministrul justiției Slovaci, de justiție din Slovacia a început acest dialog cu ONG-uri și societatea civilă în legătură cu ratificarea Convenției de la Istanbul și vocea uh, acestora este ignorată. Acestea și-au dat contribuțiile acum trei și în guvern nu s-au discutat deloc. Și vă rog, explicați de ce o organizație cum ar fi Yes to Life și uh, Catholic Charity of Slovakia uh, nu mai poate cere și-a pierdut finanțarea de la mecanismul de finanțare a norvegian, al guvernului norvegian atunci când s-a declarat împotriva acestei convenții. Deci nu mai suntem uniți în diversitate? Are cuvântul doamna Bjork. Mulțumesc foarte mult și vreau să mulțumesc celor doi coraportori Libe FM pentru prezentările lor și pentru participarea lor această chestiune foarte importantă. Predecesorile noastre au făcut eforturi de-a lungul anilor pentru a pune acest subiect pe ordinea de zi și în fine vedem câteva progrese. Nu vreau să repet uh, problemele și ce luptă feministă aceasta a fost uh, uh, și cât de bună venit ar fi, bine venit ar fi o ratificare europeană. Vreau să reamintesc câteva chestiuni pe care colegii mei în GUE Eh, colega mea cu e, raportor din umbră la FEM, m-a rugat să le ridic. Probleme care nu sunt acoperite eh, în mod necesar în convenție. Trebuie să facem un raport bun ca să subliniem situația. De exemplu, femeile fără documente de identitate. Doamna Bonfa a menționat acest lucru și cred că este important să introducem acest lucru în dezbatere. Femei fără permis de ședere, cum vor fi ele protejate prin ratificarea convenției. Și de asemenea, așa cum unii dintre noastre ați menționat, situația femeilor rome și femeile uh, musulmane din Europa care sunt victime ale islamofobiei, violența împotriva femeilor crește, violența împotriva femeilor cu dizabilități, menționat, menționat doamna Bonfet, dar la fel și violența împotriva femeilor trans și a lesbienelor trebuie integrată în modul în care ratificăm convenția. Și de asemenea aș vrea să avem o abordare holistă în Parlamentul. Uneori există o contradicție în, uh, între faptul că putem avea o ratificare, dar dacă continuăm cu politici de azil și de refugiați care încalcă drepturile femeilor sau le ignoră, le punem într-o situație în care sunt și mai ușor victime ale violenței. De asemenea, în ce privește regimul de austeritate din uh, unele state membre. Trebuie să spun că până la urmă acesta e un prim pas. Avem nevoie de un instrument juridic uh, al Uniunii Europene ca să ajungem mai aproape de eradicarea violenței împotriva femeilor. Dar vom face aceste recomandări în raport. Mulțumesc raportorilor. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Redche. Mulțumesc, doamnă președinte, și vreau să pun întrebarea reprezentantului președinției slovace, pentru că ne-ați dat uh, câteva informații în legătură cu ce ați încercat să faceți ca să convingeți pe cealaltă state membre care încearcă să blocheze o mișcare aici și vedem că Națiunile Unite susțin puternic o majoritate vastă în Parlamentul European Comisia Europeană care dorește să facă progrese. Deci haideți să nu intrăm într-o situație în care din nou Consiliul blochează progresul pe această temă. Deci aș vrea să știu dacă sunt membre, state membre care au ezitări, pe ce se bazează aceste ezitări și ați putea să ne spuneți care sunt aceste state, pentru că poate am putea să le contactăm direct în în calitate de coraportori avem o majoritate puternică din toate Uh, uh, țările Uniunii Europene. Deci e corect să ne dați această transparență în aceste audieri. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru că ați respectat timpul. Doamna Noel, nu mai mult de un minut, vă rog. Ultima intervenție. Un minut. Uh. Cred că este un joc între Comisia și Consiliul. Consiliul Comisia a încetinit uh, într-o vreme lucra, lucrul pe probleme de gen. Acum Consiliul pune piciorul pe frână. Noi în Parlament îi rugăm, mereu cerem lucruri, avem o majoritate, cerem implementarea convenției, avem o majoritate în favoarea acestea. De ce nu se întâmplă? Deci se va întâmpla sau nu? să ignori voința și dorința femeilor este ca un fel de violență structurală. Noi suntem o jumătate a societății și încercați să ne ignorați. Mulțumesc foarte mult. Doamna Iurec, un minut. Domnul Iurec, mulțumesc foarte mult. Colega mea a avut 2 minute și 15 secunde, aș vrea și eu să răz la fel de mult. În primul rând, dați-mi voie să mă refer la un lucru menționat de doamna Șimonovici trebuie să transmită un semnal politic. Totuși, acest semnal politic trebuie trimis în cadrul uh, uh, legal. Există o separație a puterilor. Cine va fi responsabil pentru implementarea acestei convenții? Jumătate din statele care au ratificat-o sau Uniunea Europeană? Acesta este un tip de imperialism legal și nu are mare legătură cu protecția femeilor. Am o întrebare specifică pe care vreau să o pun. Uh, neratificarea acestui acord de către Germania, de exemplu, sau de alte state membre, poate fi văzută ca o dovadă de a violenței împotriva femeilor? A doua întrebare. În tratatul de la Maastricht, care a deschis calea tratatelor ulterioare și apoi negocieri ulterioare cu țări care au uh, intrat în Uniunea Europeană după aceea, a fost problema violenței împotriva femeilor identificată ca o problemă care nu intră în, uh, drepturile, în cadrul drepturilor omului? Cred că răspunsul la întrebarea mea este nu. Dar dacă așa stau lucrurile, vă rog să explicați acest lucru. Nu e vorba despre siguranța și protejarea femeilor, ci despre extinderea puterilor Uniunii Europene, despre a da putere să intervină în politicile interne ale statelor membre. Doamna Corața Bild, vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați dat aceste două exemple, exemplele de femei eh, și fete despre care ați vorbit sunt extrem de elogvente, pentru că arată că există foarte multă ipocrizie în acest acord – Articolul 12 vorbește despre tradiție. Tradiția se pare că trebuie eliminată. Uh, președintele, uh, președintele în, în, uh, întrerupe, v-ați da, vă rog să continuați dacă doriți, dar ceilalți doi colegi nu vor mai avea timp să vorbească. Vorbitorul nu are microfon. Doamna Petir are cuvântul. Mulțumesc, domnul președinte. Un minut, nu mai mult, spune președintele. Mulțumesc, domnul președinte. Dacă domnul Iurec ar dori să continue, îi dau ca să poată să continue. Dacă vreți să aveți minutul meu, bați Nu, persoana care dă cuvântul eh, sunt eu, nu dumneavoastră. Dacă doamna nu dorește să vă își folosească un, un minutul, din regulă, atunci doamna acesta are un minut și apoi vom încheia. Doamna președinte, Atmosfera aici este destul de tensionată și trebuie să protejez. Sunteți în parte responsabilă pentru asta. Limitați capacitatea membrilor de a vorbi. Această convenție este extrem de importantă. Este un fel de inginerie socială până la urmă, nici mai mult, nici mai puțin. nu identificați cauzele violenței și uh, violului, e vorba de droguri, de alcool, nu vorbiți despre modul în care violența este portretizată în mass media, asta e un lucru foarte important. Și greșeala fundamentală este diagnosticarea greșită a motivelor uh, violenței. Tot ce avem aici sunt stereotipuri de bărbați și femei și ce facem cu rolul mamelor și taților și non-discriminarea LGBTI. Asta nu elimină discriminarea împotriva alților, să nu uităm de asemenea despre rădăcinile creștine ale Europei, un lucru pe care nu putem accepta. Și vreau să să spun foarte uh, tăiat, tăios și respicat, sunt împotriva violenței și Uh, ordinea de drept în Polonia asigură protecția femeilor. Cei care comit acte de violență sunt pedepsiți și soluțiile juridice pe care le aplicăm în Polonia sunt mult mai eficiente. Acesta este inginerie socială, nimic mai mult de atât. După cum probabil ați uh, înțeles, Președinția distribuie timpul de vorbire uh, cât, mai, cât poate de bine. Am încercat să dăm cuvântul tuturor, deși am fi putut uh, reduce numărul de intervenienți, dar mai întâi aș vrea să mulțumesc serviciului de interpretariat pentru bunăvoința de a rămâne și doamna Bonfoare acum ultimul cuvânt. Mulțumesc, mulțumesc uh, Cred că ultimii intervenienți nu reprezintă din fericire majoritatea Parlamentului European și asta arată pur și simplu că începește problema respectului statului de drept în Uniunea Europeană și respectul statului de drept pentru femei care sunt jumătate din umanitate e, uh, rămâne în continuare o luptă politică, dar puteți conta pe marea majoritate a Parlamentului European ca să o apără și asta nu are nimic de a face cu suveranitatea statelor membre să dai aceleași drepturi tuturor femeilor care e locul în care ele locuiesc în Europa. Și ultima intervenție, doamna Simonovic. Mulțumesc că am încercat să explic, explic relația dintre uh, uh CEDO și Convenția de la uh, uh, Istanbul toate statele membre au ratificat CIDO și a, articol, cele 16 articole, obligațiile acestora sunt elaborate și detaliate mai mult în Convenția de la Istanbul. Deci aveți deja aceste obligații. Convenția de la Istanbul a, dă o hartă, un, o, o rută. E important, sunt importante acțiunile din ea. Și vreau să menționez o informație importantă. Primul ministru croat tocmai a anunțat că țara sa, Croația, ratifică Convenția de la Istanbul și cred că toate celelalte țări vor face același lucru pentru că deja aceste obligații există în Convenția SIDO. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și ultimul uh, vorbitor din partea Consiliului, domnul Fildic, un minut. Yes, thank you. I would just like to say... Uh, Mulțumesc, aș vrea doar să reamintesc că uh, unor distinși membri că deciziile în Consiliu se iau de către statele membre și nu de nimeni altcineva și dacă statele membre decid să semneze și să încheie convenția, atunci asta e efectul pe care acea decizie îl va avea, dar evident nu știm care va fi uh, dimensiunea aderării, deci asta este încă un lucru pe care trebuie să-l vedem. Și un alt lucru pe care vreau să-l spun este că președinția slovacă și continua activitatea așa cum era așteptat. Nu, am, nu încercăm să împingem nimic, ca să spun așa, și aș vrea să spun că în Consiliu niciun stat membru nu are nicio problemă în ce privește substanța convenției. Toate discuțiile au fost uh, în jurul competențelor Uniunii și cum sunt ele reflectate în Convenție. Niciun stat membru nu, nicio delegație n-a avut nicio problemă cu conținutul. Mulțumesc. There's no more uh, time. The temperature. nu mai există timp, interpreții uh, au plecat, s-a uh, încheiat. Deci Iurec nu mai începe asta. Mulțumesc foarte mult, uh, uh dragi colegi, mulțumesc Comisiei FM în numele Libre și mulțumesc raportorilor și membrilor care au participat la o dezbatere foarte aprinsă. Mulțumesc tuturor celor care au organizat această audiere importantă privind Convenția de la Istanbul. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Reluăm la ora 3. Thank you very much.